Yes, we have to start the meeting. We are already delayed, but I wanted to see... Știu că este oarecum târziu, spune doamna președinte, însă vreau să mă conving că toți colegii s-au trezit de bună dimineața astăzi. Unii se pare că da și sunt aici. Începem de ședința noastră și doresc să urez bun venit lui Tom Bevers, președinte al Comitetului pentru Ocuparea Forței de Muncă, EMCO, de asemenea domnul Thomas Dominic, președinte al Comisiei pentru Protecție Socială, CPS. Și aș începe prin a-i da cuvântul domnului Bevers. Cred că majoritatea colegilor de la Ample sunt familiarizați cu organizația dumneavoastră și poziția pe care o ocupă în sistem, însă m-aș bucura dacă pentru noi membri ai comisiei noastre ați începe prin a sublinia mai precis relațiile noastre și rolul pe care îl jucați la Consiliu. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, și bună dimineața! Încă de la fundarea acestui uh, comitet, potrivit articolului 148 în 1999, Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă pregătește Consiliul EBSCO uh, și se ocupă de strategia pentru ocupare a Uniunii Europene, care figurează în tratatul de la Lisabona și acum în strategia Europa 20 și semestrul european. Asta înseamnă că avem 17 ani de experiență în coordonarea uh, politicii de ocupare a Uniunii înspre convergență și eficacitate sporită a acestor politici, într-un context în care nu există o dimensiune unică EMCO intervine în puncte cheie în semestru și în această perioadă a anului, acum că și Comisia a uh, elaborat uh, evaluarea anuală, pregătim concluziile Consiliului cu o serie de mesaje cheie pentru raport. Așa încât Consiliul EPSCO se poate la rândul său pregăti uh, Consiliul în luna mai, când statele membre vor fi um, pus la dispoziția noastră programele lor de reformă, uh, vom pregăti și discuta recomandările specifice pentru țară. Uh, și le vom combina în iunie-iulie cu recomandările Consiliului. Pe parcursul anului organizăm monitorizarea tuturor acestor recomandări prin procese multilaterale de supraveghere, asigurându-ne că avem o viziune multilaterală, în generală, asupra progreselor realizate. Este un proces foarte riguros, în care noi am investit foarte mult, iar abordarea noastră se asigură că dezvoltarea politicilor e discutată în detaliu, cu minte deschisă și printr-un proces bazat pe dovezi clare. În acest an, în acest semestru, am revizuit deja aceste acestea pentru ocupare în luna decembrie, care este o temă prioritară pentru EMCO, pentru că ne revine sarcina de a monitoriza folosirea garanțiilor. Luna viitoare ne vom uita la reforma serviciilor și a pieței forței de muncă și în lunile care vin, desigur, vom revizui aceste lucruri. Ca și în trecut, vom coopera cu toate comisiile relevante, bunoară, educație, învățare pe parcursul întregii vieți, protecție socială, mm, taxarea mm, muncii. În 2014 am amendat o serie de proiecte de recomandări pe care le-am primit de la comisie și toate acestea ulterior au fost susținute de Consiliu. Am cooperat susținut cu partenerii sociali europeni pe, europeni pe care îi consultăm periodic, un efort apreciat. În ce privește Europa 2020, uh, munca noastră trebuie să fie de aceeași calitate cu, uh, cea, cu alte uh, documente furnizate de Consiliu și trebuie să ne bazăm pe rezultate mai mult decât pe intențiile de politici. Eu sunt convins că această investiție a dat roade. MCO a devenit uh, mai puternic și uh, de acum joacă pe picior de egalitate uh, cu ECOFIN. Unele adaptări ale deciziilor Consiliului sunt necesare și comitetul nostru, dar și CPS, Comitetul pentru Protecție Socială, despre care veți auzi, auzi imediat, au contribuit la acestea. Poate că știți, suntem în etapele finale ale unei reviziuri la mijloc de parcurs a strategiei Europa 2020. Comisia a propus schimbări la mecanica semestrului european și așteptăm cu interes uh, un set final de propuneri ce vor include un proiect pentru noi linii directoare care să acopere atât domeniul ocupării forței de muncă, cât și politicile economice. Consiliul EPSCO a primit din partea noastră o poziție comună din partea celor două comisii ale noastre și așteptăm cu interes pachetul atunci când acesta uh, va fi disponibil în atenția tuturor. V-aș atrage atenția asupra linilor directoare pentru ocupare. Ele sunt un element esențial al revizuirii și definesc orientările largi ale strategiei europene uh, pentru ocupare. Mm, aceste sarcini uh, sunt inerente EMCO și așteptăm un input din partea Comisiei dumneavoastră și a Parlamentului ca întreg. La ENCo. noi considerăm că e important să fie mai bine folosite liniile directoare pentru ocupare, pentru că în trecut ele au fost insuficient uh, folosite, deși sunt înscrise în tratate. Ele sunt strategice din punctul nostru de vedere, ori acest lucru trebuie să fie reconfirmat, ele trebuie să fie mai transparente și mai user-friendly. Trebuie să avem o abordare mai inclusivă și mm, trebuie văzut în ce fel garanția pentru tineri poate fi uh, folosită. Uh, agenda noastră imediată pe 2015 include uh, în contextul unei piețe a forței de muncă încă fragilă. și pe termen lung competitivitatea Uniunii Europene eh, este pusă în pericol în măsura în care mm, oamenii nu au suficiente eh, competențe pentru cererea de pe piață. Iată de ce investițiile în eh, formare și dezvoltarea de competențe diverse este foarte importantă. Reforme importante au deja loc, dar acestea trebuie să continue, iar în unele cazuri accelerate. Știm că astfel de reforme au nevoie de timp dar altfel, piața forței de muncă nu se va putea ameliora pe termen scurt. Vă mulțumesc! Thank you. Then I'll give the floor. Mulțumesc, spune președinte. Are cuvântul acum domnul Thomas Dominic, președinte al Comisiei pentru Protecție Socială. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați deputați, sunt încântat să fiu astăzi aici și să vă prezint uh, munca Comisiei pentru Protecție Socială CPS. În anul 2000 a fost fundată comisia noastră cu sarcina de a consilia Consiliul în ce privește protecția socială. Misiunea noastră este înscrisă în tratate. Munca noastră se bazează pe doi piloni, așa cum și colegul de Lamco a prezentat. Unul se referă la semestrul european și cel de-al doilea se referă la Uh, efortul tematic pentru a dezvolta o înțelegere comună din partea Comisiei și a statelor membre a provocărilor cu care ne confruntăm și dezvoltarea unor politici adecvate. Similar cu ce face EMCO în contextul politicilor pentru ocupare, Comitetul pentru Protecție Socială și ne concentrăm în semestrul european pe o supraveghere multilaterală, implementarea recomandărilor specifice pe țară în domeniul protecției sociale, inclusiv uh, pensii și, ca atare, oferim uh, sugestii și documente relevante Consiliului care să ajute în elaborarea documentelor și recomandărilor sale finale. Efortul CPS uh, s-a arătat foarte variat. Suntem singura instituție pregătitoare competentă ce privește protecția socială și incluziunea socială. efectuăm și revizuiri tematice și uh, studii aprofundate eficacitatea uh, sistemelor de protecție socială. În 2014 am adoptat două rapoarte importante, unul asupra protecției sociale adec adecvate pentru protecția pe termen lung și al doilea pe protecția socială, incluzând eficacitatea alocării resurselor. În anul acesta pregătim un raport, cred că până la finele lui mai, un raport care sublinează cât de adecvate sunt sistemele de pensii în contextul unei populații uh, care nu încetează să îmbătrânească. Și analizăm tocmai durabilitatea sistemelor de pensii oferind asemenea recomandări Consiliului. Pe de o parte, vorba de o revizuire anuală a fondurilor de protecție socială și propuneri de măsuri pentru protecție socială pentru, Consiliul, pentru anul viitor. Acestea vor fi incluse în uh, opinia Consiliului asupra de anuale creșterii. Ne bazăm pe instrumentele noastre de monitorizare a performanței în protecție socială. Anul 2014 a fost foarte important pentru noi, pentru că ni s-a solicitat din partea Consiliului, împreună cu EMCO, să reflectăm asupra unei revizuiri la mijloc de parcurs a strategiei Europa 2020 și să căutăm să obținem o Europa mai socială. Și am elaborat o opinie comună împreună cu EMCO, care a fost adoptată de EBSCO în octombrie anul trecut. O uh, provocare importantă a fost nevoia de aranjamente guvernamentale mai echilibrate. Dată fiind uh, urgența crizei, Uniunea Europeană a consolidat coordonarea politicilor economice și bugetare, incluzând dimensiunea socială, consolidând guvernanța socială, care însă a, rămas pe um, ultima poziție. În contextul strategiei Europa 2020 și în contextul curent, subliniem importanța unei creșteri inclusive care se află printre prioritățile strategiei. Trebuie deci să ne concentrăm nu doar pe reorientarea obiectivelor strategiei, ci asupra implementării reformelor care pot duce Europa înainte. Europa 2020 și semestrul european și-au arătat și-au dovedit valoarea și au acționat ca un catalizator al reformelor. Trebuie să ne concentrăm pe implementarea reformelor asupra care am căzut de acord. Unele, sigur, durează, dar trebuie să punem presiune pe continuarea reformelor acolo unde ele sunt insuficiente. Consiliul susține dimensiunea de guvernanță socială, respectând însă subsidiaritatea și competența statelor membre, potrivit obiectivelor din tratate privind protecția socială și coeziunea socială. Avem nevoie de un semestru european echilibrat, aducând progres pentru obiectivele integrate ale strategiei 2020, adică creștere inclusivă ca pilon al acestea. Asta înseamnă parteneriat echitabil între EBSCO și ECOFIN și organismele pregătitoare care să poată spori cooperarea special în ce privește pensiile și îngrijirea de termen lung. Mm, tabloul nostru de indicatori a fost um, adoptat și de EBSCO, acordând mai multă vizibilitate provocărilor din domeniul protecției sociale și ocupării. Cele două comitete s-au angajat să revizuiască periodic acest tablou de indicatori. Salutăm abordarea integratoare din pachetul pentru ocupare. Este un prim semn concret al angajamentului noii comisii pentru a obține un rating AAA și pe componenta socială pentru Europa. Și acest scop este și al nostru. Dacă suntem serioși în ce privește creșterea inclusivă, atunci ajustările economice trebuie să țină seama mai atent de implicațiile sociale ale politicilor. Investițiile sociale în creștere și competitivitate trebuie să aducă avantaje atât protecției sociale cât și economiei. Comisia a arătat că dorește să consolideze monitorizarea evoluției în ocupare și protecție socială. Și pentru noi acesta este un obiectiv foarte important dar reținem și că el trebuie mai bune instrumente pe care le avem la dispoziție. O abordare integratoare trebuie să includă evaluarea evoluțiilor macroeconomice de ocupare și sociale și apoi folosirea instrumentelor de monitorizare în forurile competente. Există trei mesaje pe care aș dori să vi le lansez astăzi în contextul Uh, agende de noi investiții la Comisie, Investițiile sociale trebuie să aibă un rol mult mai vizibil și obiectivul unui venit financiar trebuie să țină seama de efectele de contagiune în sectorul social. Dacă avem o agendă de creștere inclusivă, trebuie să includă implementarea scopurilor noastre și să fim serioși cu reformele pe care le implementăm și felul în care le concepem. În fine, trebuie să monitorizăm evoluțiile sociale și să acordăm aceeași atenție acestora ca și evoluțiilor macroeconomice. Iar acest lucru trebuie făcut în spiritul unor politici integrative care acordă aceeași pondere fiecărui domeniu. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune doamna Președintă, pentru aceste introduceri. Acum am să dau cuvântul coordonatorilor pentru primele întrebări, începând cu doamna Morin Chartier din partea PPE. Merci, Madame la Président. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc și, domnule președinte, dumneavoastră pentru uh, prezentările pe care le-ați făcut, foarte instructive, foarte interesante. Am și eu câteva întrebări în urma prezentării dumneavoastră, prezentării lor dumneavoastră. Mai întâi pentru domnul Bevers aș vrea să spun că ați subliniat cât de important este să facem studii despre evoluția șomajului la tineri cu punerea în aplicare, aplicarea garanției pentru tineret. Vreau să vă întreb dacă în paralel ați făcut și un studiu a punerii în implementării acestei uh, inițiative pentru tineret și cum este ea așadar bine uh, transpusă în dreptul național. Pentru că de foarte multe ori unele măsuri nu sunt decât o îmbunătățire sau o întărire a garanției pentru tineret în zonele cu dificultăți. Vă pun această întrebare pentru că văd la fața locului că există foarte multă confuzie la toate nivelurile politice și mi se pare foarte grav că statele și șefii de guvern au încercat să facă inițiativa pentru ocuparea tinerilor și ar dorit ca acest lucru să fie un lucru pozitiv în timp ce au creat mai multe confuzie decât să fi rezolvat vreo problemă. În al doilea rând, ne-am bătut foarte mult în comisia noastră pentru ca să obținem 20% din fondul social european care să fie implicat pentru lupta împotriva sărăciei prin includerea socială. Vreau să știu unde am ajuns în acest proiect și care sunt uh, prioritățile dumneavoastră pe această temă. Și o a treia temă, ne-am luptat foarte mult de asemenea pentru ca Fondul Social European să nu fie confundat uh, cu fondurile de coeziune, să nu fie mm, practic diluate în acestea. Care este viziunea dumneavoastră cu privire la felul în care trebuie folosit Fondul Social European și cum este pus în aplicare? Pentru că nu suntem în momentul de față la faza de consum vreau să știu în legătură cu proiectele care sunt finanțate din el și ceea ce credeți dumneavoastră despre ceea ce se poate face. Altceva, evoluția cu privire la competențe. S-a vorbit foarte mult despre validarea mm, experiențelor și uh, experienței profesionale competențelor și de 15 ani vorbim de acest, despre acest lucru, este clar că este un punct care nu funcționează și vreau să vă întreb ce credeți că trebuie făcut pentru ca să putem uh, la salariați, la rândul salariaților să obținem această validare a competențelor deja dobândite și a experienței profesionale la fața locului. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinte. O să dau cuvântul acum și lui Iuta Steinbruck de la SCD Coordonatoare. Vă rog. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Uh, pentru faptul că mi-ați dat cuvântul dumneavoastră, domnilor director. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici, vă mulțumesc pentru expunerile pe care ni le-ați făcut. Doamna Morașatie ne-a vorbit despre o temă foarte importantă, șomajul la tineri, dar pe de altă parte avem și altă problemă și anume un șomaj pe termen lung din ce în ce mai uh, amplu în Europa. Care sunt măsurile pe care considerați că trebuie să le luăm pentru ca să putem foarte um, țintit în Europa să luăm măsuri concrete? Adică, care credeți că sunt uh, posibilitățile de intervenție mai uh, bine zis, pentru că aceste persoane care s-au uh, pierdut practic din rețeaua pieții muncii să poată totuși să se reintegreze în rețeaua socială. Avem nevoie de foarte multe investiții. Ați spus și dumneavoastră, domnule Dominic, că avem nevoie de investiții care trebuie să țină cont de obiective sociale. După părerea dumneavoastră, așadar, unde credeți că sunt posibilitățile de schimbare aici? Care sunt, după părerea dumneavoastră, posibilitățile de a folosi propunerile comisiei? Unde credeți că ar trebui să facem îmbunătățiri? Domnule Dominic, dumneavoastră ați vorbit și despre pensii și despre populația care este din ce în ce mai bătrână și că aceste lucruri trebuie să fie concordate. Vreau să vă întreb dacă aveți o imagine concretă despre sinergiile care se pot face și despre măsurile concrete pe care trebuie să le luăm. Comisia a publicat săptămâna trecută raportul anual cu privire la obiectivele anuale pentru ocupare și pentru combaterea șomajului și prima frază din declarația de presă a Comisiei a fost că țările care au o ocupare bună, care au o protecție socială bună și investesc bine în capitalul uman, au putut într-adevăr să facă față mai bine crizei. Aceasta nu este cu siguranță o surpriză pentru nimeni, dar Întrebarea este de ce nu toate statele membre au, nu au făcut uh, îmbunătățiri în acest domeniu mai repede în timpul crizei. Mulțumesc! Mulțumesc și acum uh, vreau să dau cuvântul doamnei Cari de la GUE. Da, mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mulțumesc pentru că ați pentru că mi-ați dat cuvântul și aștept să vă puneți căștile. Vă mulțumesc în primul rând de, pro, pentru aceste prezentări pe care ni le-ați făcut, domnilor directori. Ambii ați vorbit de semestrul european. Într-adevăr, aceasta va permite să gestionăm mai bine economiile europene. Cred însă că trebuie să ne concentrăm mai bine și pe structurile fundamentale ale acestui semestru european. Știți că și Comisia a început uh, acest semestru prin uh, evaluarea orientărilor economice pentru a vedea cum funcționează semestrul până acum și dacă trebuie să-l modificăm. Se vorbește foarte mult de așa numiții parametri sociali sau indicatori sociali în uh, semestrul european, adică pentru a putea ține cont de situația ocupării și a protecției sociale a lucrătorilor. Însă, ascultând uh, Comisia, știu că aceasta este în continuare axată pe bugetul pe combaterea bugetelor deficitare. Întrebarea e cum putem să adaptăm bugetul european pentru ca să ținem din ce în ce mai mult cont de parametrii sociali pentru ca acesta să nu fie numai un exercițiu de austeritate strict, ci să se poată și proteja cetățenii și să creăm mai multe locuri de muncă. Aveți idei concrete despre cum am putea să modificăm acest semestru și cum am putea include aceste aspecte? Mulțumesc, doamna Laura de la uh, EFDD. Mulțumesc, doamna Agea. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru că ne-ați introdus uh, aceste două instrumente foarte clare la care putem face referire și pentru a putea pune în context toate informațiile pe care le avem. Am două întrebări și am și două comentarii cu privire la ceea ce a fost considerată condiția pentru garanția pentru tineret în Italia. Acesta este un proiect care în momentul de față este falimentar. Nu a reușit să-și atingă nici pe departe obiectivele pentru care a fost creat. Nu este un instrument eficient, nu este un instrument uh, care poate să fie într-adevăr prezentat ca unul solid și accesibil pentru toate uh, categoriile. Însă întrebarea este, eroarea se află numai la implementare sau lipsește o coordonare care ar putea să facă o mai bună combinare a actorilor care trebuie să acționeze aici. Nu ne surprinde faptul că în anumite țări în care s-a aplicat această garanție a avut rezultate, a avut chiar rezultate pozitive și concrete, dar până acum în Italia nu există un proiect care să funcționeze cu acest nume, s-a pierd practic în meandrele birocratiei și nu funcționează deloc. Așadar, uh, tinerii mai degrabă nu-l utilizează decât să se lipsească de acest instrument. Apoi ați mai vorbit și de dimensiunea socială, care trebuie să fie întotdeauna mână-mână cu cea economică și macroeconomică. Și mă întreb în acest moment dacă vorbim numai de obiective, de echilibru bugetar, de reforme structurale, fără să depășim anumite limite de deficit, de PIB, din PIB și așa mai departe. Există mai multe limite pe care statele membre le au uh, și care trebuie să țină totuși cont de o dimensiune socială echitabilă care să fie față în față cu cea economică. Sigur că ar fi bine să avem această paritate, dar dimensiunea economică în ziua de astăzi, adică cea a limitelor, a regulilor, este mai degrabă cea care predomină. După părerea mea și obiectivele economice nu par decât să fie cele care sunt impuse de uh, anumite, deja anumite chestiuni prestabilite și mai degrabă se plătește prețul la nivel social. Aș mai vrea să ne dați și câteva informații suplimentare despre, despre pensii, pentru că în Italia avem o problemă mare cu pensiile, e o problemă foarte gravă. Avem pensii minime pentru a trece dincolo de limita subzistenței este destul de greu să te descurci cu aceste pensii pentru a, într-adevăr, pentru a supraviețui și a trăi bine, nu mai vorbim, mai ales în ceea ce privește uh, implicarea publică. Și cred că în acest sens uh, există nevoie de schimbare și poate puteți să ne spuneți dumneavoastră mai concret cum am putea să o facem. Mulțumesc. Să începem uh, mai întâi cu domnul Bevers. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, foarte mult pentru aceste întrebări. Poate ca să începem cu șomajul la tineri și garanția pentru tineret. După cum v-am spus, noi uh, încercăm să monitorizăm implementarea garanției pentru tineret destul de îndeaproape. Am uh, dezvoltat deja o serie de indicatori pe care trebuie să îi urmărim în timp. Am avut deja trei uh, revizuiri ale acestui proces în care am discutat despre implementarea garanției pentru tineret în fiecare stat membru din cele 28 și ceea ce am putut uh, constata este mai degrabă o imagine mixtă. Am uh, <coughs> văzut, după cum așteptam, că unele țări au deja un proiect destul de concret care arată foarte bine, uh, arată care comandările pentru garanția pentru tineret. Alte țări au trebuit să înceapă de la o poziție foarte diferită, Cu toate acestea, există și în continuare o confuzie între garanția pentru tineret și inițiativa pentru ocuparea tineretului, mai ales pentru acele țări care nu primesc susținere financiară din partea inițiativei de ocupare. În anumite cazuri, situația a fost destul de dificil, a trebuit să facem uh, eforturi de convingere pentru a pune în aplicare garanția pentru tineret, mai ales pentru țările care primesc acest ajutor financiar. Scopul principal este să ne asigurăm că ceea ce s-a creat, reformele pe care le-am uh, lansat uh, să poată să fie puse în aplicare pentru Garanția pentru Tineret, aceasta și pentru ziua în care inițiativa pentru ocuparea tineretului se va încheia deci garanția pentru tineret trebuie să fie văzută ca o reformă structurală care să îmbunătățească tranziția de, la, de pe băncile școlii și ale facultății la locuri de muncă într-un mod sustenabil. Iar uh, inițiativa, fondurile disponibile sunt doar un mijloc pentru a face aceste reforme, dar nu ar trebui în niciun caz să fie uh, confundate cu uh, obiectivul. Obiectivul este ca uh, Uh, să existe măsuri și acestea sunt instrumentele pe care le avem până acum, uh, inițiativa și uh, garanția. Această imagine mixtă înseamnă că avem mai multe progrese într-o țară decât în alta. Acesta este un lucru clar. Este evident și că foarte multe din activitățile pe care le-au făcut unele țări uh, au încercat să lanseze noi idei, parteneriate care nu existau înainte, uh, o comunicare mai bună între autoritățile din țările membre, autorități care să colaboreze cu instituțiile de pe piața muncii și crearea de uh, punți între educație și ocupare. Și, într-adevăr, în anumite situații nu se vede impactul imediat, dar cred că este foarte normal să fie așa. În anumite țări în care există provocări foarte mari, cred că ar trebui să acordăm mai mult timp înainte să vedem primele rezultate. Dar pot să vă asigur, știu cel puțin din cazul Italiei, că structurile care au fost uh, create, parteneriatele care au fost create, sunt uh, într-adevăr un pas înainte. Cu toate acestea, acum uh, comunicarea în domeniul garanției pentru tineret este într-adevăr și în unele țări o problemă. Ar putea să se facă mai multe pentru ca oamenii tineri să fie conștienți, de exemplu, de posibilitățile care le stau la dispoziție și de șansele pe care le au. La Fondul Social European suntem mai puțin implicați direct, însă există legături foarte clare între semestrul european și acest fond și suntem foarte interesați de felul în care anumite țări o să poată să folosească fondurile FSE. Sperăm ca acestea să se concentreze pe prioritățile principale pe care le-am putut identifica în acest semestru. Acum, în legătură cu șomajul pe termen lung și uh, recunoașterea capacităților și competențelor, aceste două lucruri sunt legate, după părerea mea. Una din obiectivele la care, trebuie să, la care trebuie să lucrăm este să încercăm să combatem șomajul pe termen lung, bineînțeles. Avem nevoie pentru aceasta de dezvoltare economică, dar nu înseamnă că aceasta este în competența ministrilor pentru afaceri externe și pe afaceri sociale și ocupare, îmi cer scuze. Este vorba de un aspect crucial, activ pe piața ocupării. Trebuie să încercăm să găsim consiliere foarte bine uh, Uh, determinată și pentru nevoile existente, pentru ca să se atace această problemă încă de la timp, în, din timp. Nu, niciun șomer, uh, șomer pe termen lung nu începe ca șomer pe termen lung și deci trebuie să încercăm să-i aducem înapoi pe piața muncii pe aceia care își pierd locul de muncă, oferindu-le acele capacități de care au nevoie. Unele țări au un sistem de profilare foarte interesant în care încercă să prevină într-o fază foarte incipientă care sunt persoanele care ar putea să fie la risc să devină persoane uh, fără o ocupare pe termen lung. Cred că ar trebui să folosim exemplele bune pe care le avem pentru ca să convingem alte țări că putem să facem mai mult. În ceea ce privește semestrul ca atare, avem nevoie de un echilibru în această structură și nu cred că mecanica acestui sistem este dezechilibrată de fapt și că trebuie să schimbăm acest sistem. Cred că sistemul pe care îl avem aici permite, în principiu, o poziționare egală a tuturor uh, grijilor, fie ele economice sau sociale. Bineînțeles că politicile care se pun în aplicare în cadrul semestrului sunt cele care trebuie să fie echilibrate și ele, iar uh, alegerile politice care sunt făcute în contextul acestui semestru contează. Fiind dat că ieșim oarecum din perioada de criză imediată, avem mai multă marjă de manevră pentru a face acest lucru. Și uh, depinde de alegerile pe care le facem politice, să vedem dacă toate aceste mm, elemente vor fi echilibrate. Există o legătură și cu indicatorii pe care i-am folosit într-un element al semestrului, și anume dezechilibrele, procedura de dezechilibru uh, macroeconomic acest sistem de indicatori pe care îl avem se centrează în jurul unui tablou de bord cu privire la indicatori social și de ocupare, așa cum a spus-o și Thomas. Trebuie să creăm uh, legături mai strânse între cele două sisteme și să încercăm să ne asigurăm că aceste două sisteme nu sunt tratate ca două lumii distincte, ci sunt uh, o chestiune de urmărire globală în cadrul semestrului european. Cam atâta vreau să vă spun eu. Mulțumesc! Cred că un punct interesant se referă la pachetul de investiții propus de comisie și ce anume trebuie considerat o investiție socială. Ne gândim la modernizarea mecanismelor de protecție socială și ne confruntăm cu niște probleme de astăzi E vorba de șomajul pe termen lung care a fost adus în discuție și lucrurile acestea merg mână în mână. Mecanismele de protecție socială de astăzi trebuie adaptate astfel încât să se ajungă la investiții corecte în aceste mecanisme și la asigurarea unor resurse care să re permită rezolvarea problemelor. În ce privește somajul pe termen lung, trebuie să existe mecanisme care să se adreseze persoanelor mai în vârstă, forței de muncă mai în vârstă pentru a le spori flexibilitatea, pentru a le permite adaptarea personală, astfel încât uh, să poată să-și rețină locul de muncă și nu să rămână fără loc de muncă. Deci să nu se ajungă în situația de a fi uh, lipsiți de locul de muncă. Comisia Uh, și viziunea Comisiei uh, are în vedere acest lucru privind modernizarea mecanismelor de protecție socială și despre acest lucru discutăm la Comitetul pentru Protecție Socială. Uh, astfel, Cam aceasta ar fi ideea discuțiilor despre pensii și există un acord general că forța de muncă trebuie să se adapteze la ideea unei vieți uh, active mult mai lungi și a unei vieți în general mult mai lungi, astfel încât oamenii să se organizeze mai bine, cum să se adapteze la piața muncii și să aibă mecanisme de protecție mai bune. E un statu quo la ora actuală, statele membre sunt de acord că există acest lucru și sunt de acord să modifice aceste mecanisme în funcție de modificarea parametrilor demografici dacă vorbim, bineînțeles, de modernizarea mecanismelor de protecție socială și um, aliniindu-se și la discuția despre semestrul european, trebuie să respectăm valorile sociale comune care există în Europa. Mă refer la pensia minimă, despre care am discutat în relație cu Italia. Avem nevoie de instrumente prin care să verificăm uh, nivelul relativ al prestațiilor sociale acordate cetățenilor europeni. Trebuie să existe un fel de standarde ca să ne asigurăm că politicile sociale și măsurile respective pot duce la un venit din care oamenii să poată trăi realmente. Deci e vorba de aceste valori sociale comune asupra cărora trebuie să acționăm în viitor aceasta fiind unul din punctele importante ale programului de lucru ale Comitetului pentru Protecție Socială în lunile viitoare. Dimensiunea socială și legătura dintre uh, uh, această chestiune și conținutul semestrului. Cum spunea Tom, avem instrumentele să facem acest lucru. În 2013 am discutat în profunzime uh, tabloul de bord tablou de bord uh, în cadrul discuțiilor semestrului a fost uh, avut în vedere de Parlament anul trecut, iar acum, uh, aliniindu-ne la viziunea Comisiei pentru a include aspectele sociale în cele macroeconomice, trebuie să avem o legătură între acest tablou de bord al șomajului social și celelalte aspecte macroeconomice. Trebuie să discutăm lucrul acesta la nivelul comitetelor și împreună cu Comisia. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Doamna Blinkeviciut, ați cerut cuvântul? Da, mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să le mulțumesc celor doi domni, Bever și Dominic, pentru prezentarea activității comitetelor pe care le reprezintă și am următoarele întrebări. Ambele comitete fac recomandări în domeniile de competență pentru orientările generale privind ocuparea forței de muncă sau revizuirea sistemelor de protecție socială sau recomandări către țări. Dar am o întrebare ținând cont de faptul că vă ocupați foarte intens de aceste aspecte. Statele membre au voința politică suficientă pentru a pune în aplicare recomandările pe care le faceți, astfel încât să aibă un impact asupra vieții cetățenilor europeni. Domnul Bever spunea că avem nevoie de, niște, de stabilirea unor obligații minime nu numai de orientări generale, ci măsuri specifice care să fie uh, bazate pe niște fapte, pe niște constatări, ca în cazul garanției pentru tineri. Eu cred că avem realmente nevoie de așa ceva. Și încă o întrebare. Comis, comitetele dumneavoastră au discutat vreodată sau au un plan să discute impactul migrației uh, către Marea Britanie? Mă bucur foarte bine, foarte mult că există libera circulație, dar unele state membre pierd foarte multă populație pentru că oamenii emigrează. Și emigrează nu numai dintr-un stat membru în altul, ci emigrează din uh, Europa îmbătrânită cu tot împreună, nu în total. Aveți ceva în discuție apropo de emigrare, poate cercetări, poate studii utile pentru statele membre. Cred că modelul social este acum doar uh, o amintire frumoasă, pentru că excluziunea socială, sărăcia, um, șomajul sunt foarte, foarte mari și sunt în creștere. Care este părerea dumneavoastră? Pot comitetele dumneavoastră să facă niște propuneri privind garanția pentru copii? pentru că există un nivel extrem de mare al sărăciei în rândul copiilor, ceea ce este absolut dureros. Sigur că există garanții, dar în primul rând trebuie să analizăm cauzele. Copiii noștri trăiesc în sărăcie de la naștere și în momentul în care ajung la tinerețe nu mai sunt motivați să muncească și să câștige bani, ci să-și susțină familia. Ar trebui, în primul rând, să analizăm cauzele sărăciei copiilor noștri. De ce e așa? De ce trăim totuși în cel mai uh, bogat continent din lume și totuși există sărăcie în rândul copiilor? Aveți în vedere recomandări în acest sens? Mulțumesc. Doamna Ala? Oui, merci, Madame la ah, Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumim, mulțumim domnilor pentru intervențiile dumneavoastră. Domnul Bevers, nu suntem de acord cu optimismul dumneavoastră, mai ales atunci când vă referiți că vă bucurați că se îndepărtează criza. Noi credem că este exact opusul și că e vorba de răspunderea politică. Chiar dacă vedem așa o luminiță, trebuie să ne gândim la ce e mai rău. În momentul în care știm că sistemul de protecție socială este finanțat, pe de o parte, de bogăția națională, și vedem că în Europa rare sunt statele care reușesc să își mențină finanțele pe o linie de plutire și toate au niște datorii absolut uriașe. Lucrurile nu se vor schimba astăzi sau mâine, nu? Nici pe departe. Eh, iar noi ne finanțăm partea noastră prin muncă, iar la această comisie am arătat scăderea locurilor de muncă, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ, deci ne face propuneri care sunt desprinse total de ce s-a făcut până acum de foarte mulți ani. Așteptăm deci niște măsuri puternice, de niște măsuri nu de adaptare, ci de măsuri de ieșire din această situație uh, și nu măsuri care să dovedească că sunt ineficiente. Domnule Dominic, vă mulțumesc pentru cele spuse. Nu împărtășesc însă ideea dumneavoastră despre modernizare. Dacă modernizarea înseamnă să muncim mai mult, mai mult în viață, Sigur că e un anume interes aici, dar iată ce se va întâmpla pensionarii uh, se vor uh, odihni la o vârstă la care starea de sănătate nu va le va mai permite să promită. Uh, și revenim cu 15-20 de ani înainte. Un pensionar bun este, bineînțeles, un pensionar mort. Și societățile încearcă să ajungă la o calitate a vieții mai bună, atât în câmpul muncii, cât și la pensie Evident, prosperitatea națională, o mai bună organizare a muncii ar trebui să ne permită să ne luăm, să ieșim la pensie destul de devreme ca să putem, în fin, să profităm de toate vârstele vieții. Vă mulțumesc, domnilor! Mulțumesc, domnul Balaș! Mulțumesc domnilor pentru prezentările dumneavoastră. Am depus două întrebări. Prima, S-a făcut vreun studiu, fie din interes, fie de către organizațiile dumneavoastră, al uh, reciprocității, mutualizării unui sistem uh, de șomaj în Europa. Nu, mă refer la un sistem asimetric pe sistemul american cumva, ca să facem o comparație. Și în al doilea rând, astăzi e dă bine să spunem că, de fapt, crește speranța de viață, ceea ce e cam relativ dacă ne gândim la cifre, și atunci trebuie să crească vârsta vieții active, ceea ce împinge și vârsta pensionării. Dar din cauza șomajului, din cauza timpului de muncă parțial, din cauza intermitenței astăzi în muncă, din cauza practicilor întreprinderilor în anumite țări, cum ar fi a mea, care nu acceptă să aibă salariați în vârstă, și vorbesc de în vârstă la 50 de ani. La 58 de ani în Franța uh, nu se mai muncește și se lungește perioada de cotizare, iar realitatea arată că scad pensiile. Scad pensiile, nu? Bun, e foarte bine tot discursul acesta pe care îl țineți. Trăim mai mult, trebuie să muncim mai mult, dar uh, ar trebui să fie și posibil și poate că ne punem dintr-o dată uh, apropo de cauzele șomajului. Poate că e vorba de o creștere care nu există, poate productivitatea crește atât de mult datorită mecanizării, datorită digitalizării, încât numărul de ore de muncă este în scădere și ar trebui avut în vedere și acest aspect. Mulțumesc! Domnul Bevers, vă rog, și apoi domnul Dominic, sunt rugat să răspundă. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, privind natura recomandărilor specifice făcute statelor. În aceste recomandări, noi, comitetul, încercăm să ne asigurăm că există recomandări specifice, realiste din punct de vedere politic, tot anul încercăm să exercităm presiunea asupra statelor astfel încât să dea urmare recomandărilor și să ne asigurăm că obținem ce putem mai mult din aceste recomandări. Însă răspunderea politică este și trebuie să fie în mâna statelor membre, este răspunderea lor să utilizeze aceste recomandări ca instrumente politice, iar natura procesului în sine este cea care este nu putem decât să dăm sfaturi bune statelor și putem să exercităm oarecare presiune, dar răspunderea politică, cum spuneam, este a statelor membre și numai a lor. În ce privește emigrarea și toate aspectele legate de emigrare? dacă analizați concluziile Consiliului de până acum, uh, există exprimări destul de vagi și ne dăm seama că poate ar trebui să avem o discuție mai profundă. În programul de lucru pentru 2015 vrem să discutăm toate aceste aspecte legate de migrarea forței de muncă în Uniunea Europeană și să ajungem la niște consilieri de politică, niște linii de politică mai nuanțate decât ce am făcut până acum. Anul trecut am avut o discuție despre posibilitatea de a avea un fel de mecanism de prestații sociale în cazul șomajului în, la nivelul Uniunii Europene sau la nivelul Uniunii Economice și Monetare. Este o discuție teoretică largă de, care durează de mai multă vreme. Nu există deocamdată niciun fel de propunere de politică, de strategie din partea Comisiei Europene. Totuși ne-am gândit că ar fi util în calitatea noastră de comitet familiarizat cu toate mecanismele de prestații sociale în domeniul șomajului să discutăm această chestiune N-am ajuns la niciun fel de concluzii ferme, dar am uh, prezentat, am înaintat un scurt raport la Consiliul EPSCO în care am subliniat uh, anumite aspecte care trebuie avute în vedere în momentul în care discutăm despre aceste mecanisme de prestații sociale în sensul uh, șomajului, un mecanism paneuropean de genul acesta Ideea ar fi că trebuie să reținem ideea că mecanismele existente sunt foarte, foarte diversificate. Iar complicațiile tehnice ale modelelor propuse nu ar trebui să fie subestimate. Evident, decizia nu este tehnică, ci este politică și asta este o chestiune care trebuie avută în vedere. Și mai am câteva cuvinte de spus despre lucrătorii mai în vârstă. Sunt state membre unde există o piață a muncii pentru lucrătorii vârstnici E posibil să se facă acest lucru, sigur că e nevoie de modificări la toate nivelurile, iar angajatorii trebuie să-și adapteze uh, practicile, iar serviciile de ocupare a forței de muncă, serviciile publice, nu investesc însă foarte mult în uh, acești lucrători vârstnici, pentru că și ei sunt convinși că nu e ușor să găsească un loc de muncă pentru acești lucrători. Deci e nevoie de schimbări fundamentale în modul în care funcționează piața muncii și sunt de acord că nu e doar o chestiune care ține de mărirea vârstei de pensionare. E nevoie de, cum spuneam, de schimbări pe piața muncii. Și, dar, din fericire, într-une din statele membre se vede că se poate face. Ceea ce este, arată un interes foarte mare uh, față de activitatea comitetului nostru, pentru că permite statelor membre să învețe mult unele de la altele și împărtășim foarte multe din provocările cu care se confruntă statele membre. Thank you, Mr. Dominic. Mulțumesc, domnul Dominic. Cred că au fost aduse în discuție chestiuni diferite, dar uh, gândirea, raționamentul este similar. Ne gândim la impactul social a reformelor planificate. Lucrul acesta trebuie făcut sistematic. Trebuie să vedem care este impactul social al măsurilor pe care le discutăm în statele membre. Iar discuția privind sporirea vârstei de pensionare este un exemplu foarte bun. În primul rând trebuie să ne modernizăm <laughs> sistemele pentru că dacă vrem ca oamenii să lucreze mai mult, să aibă o viață activă mai lungă și vrem să avem și în viitor suficient de multă forță de muncă pentru că ne confruntăm cu o situație demografică clară, adică lipsa forței de muncă pe viitor, din ce în ce mai puține persoane rămân pe piața muncii, trebuie de să ne adaptăm. Nu trebuie să-i penalizăm pe oameni când lucrează mai mult. Deci nu se pune problema să reducem beneficiile, ci trebuie să facem reforma pieței muncii, trebuie să asigurăm niște prestații sociale adecvate. Ăsta este lucru care trebuie să se facă în Europa în continuare prin modernizarea mecanismelor de protecție socială, pentru că dacă oamenii vor munci mai mult, s-ar putea să aibă probleme de sănătate uh, mai multe decât aveau înainte. Deci trebuie să modernizăm și sistemele de protecție socială pentru a ne adapta și la această problemă. Asta aveam eu în vedere când mă gândeam la modernizarea mecanismelor de protecție socială. Deci trebuie să investim în protecția socială. Asta înseamnă. Și revin la sărăcie, la sărăcia în rândul copiilor. Da, există așa ceva în Europa. Iar problema este că trebuie să evităm reproducerea sărăciei. Când ajungem în Europa la o înțelegere comună a acestui concept, atunci ne gândim la o metodă deschisă de coordonare pe care am aplicat-o și până acum. Dar în domeniul acesta s-au făcut foarte multe lucruri. Există un raport privind sărăcia în rândul copiilor, uh, unde se fac recomandări pentru a evita așa ceva în viitor. Este activitate care de, deja s-a făcut și poate că ar trebui să revenim la această activitate și să stabilim un fel de valori de referință prin care statele membre atunci când fac reforme, trebuie să verificăm conform cu aceste valori de referință dacă reformele respective sunt aliniate la aceste valori. Și iar e o activitate pe care o putem face. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult și încă o ultimă întrebare înainte de a trece uh, la vot, o întrebare de la Javier Lopez. Mulțumesc, doamna președintă. Foarte repede vreau să pun o întrebare concretă privind o recomandare făcută de Comisia anul trecut. Este o recomandare care se referea la insolvența și uh, la bancruta uh, întreprinderilor uh, făcută în diverse stăți. Trebuie prezentată o supraveghere a acestei recomandări. A fost aprobată în martie anul trecut și este o recomandare cam ironică, pentru că acolo se vorbea de stabilirea unor standarde pentru a restructura datoriile și pentru a re respectivii uh, întreprinzători activitatea. Era o modalitate de a revigora niște proiecte uh, ale întreprinzătorilor. Ce știți? Cum au pus statele membre în aplicare această recomandare? putem ca, așa cum am făcut cu întreprinderilor și cu legile insolvenței ale întreprinderii, uh, mai ales cele pentru IMM-uri, să facem acest lucru și cu persoanele fizice deci nu numai cu întreprinderile, ci și cu persoanele fizice. Spun acest lucru pentru că există legi de insolvență foarte diferite, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru întreprinderi în toată Europa. Există recomandări din partea organismelor internaționale de a stabili niște standarde în acest domeniu. În Franța, de exemplu, Există o lege care face referință la așa ceva și care s-a aplicat uh, la legea insolvenței personale care s-a aplicat la câteva zeci de mii de persoane. În Franța mai puțin de o mie de persoane beneficiază de această lege, dar știți că noi avem o problemă foarte mare a deceselor care țin de ipoteci, de datoriile personale este vorba de 45.000 de de decese din această cauză și în unele cazuri e vorba de bătrâni care sunt ă, ă, care sunt scoși din casele lor pentru că și-au susținut nepoții care nu mai pot plăti acum ipotecile, iar ă, ipotecile respective au avut în ultimii ani niște rate de dobândă destul de mari vreau să ne gândim cum am putea să eliminăm asemenea soluții, adică moartea civilă în momentul în care continui să ai datorii toată viața, uh, devii, uh, ești într-o situație, situație economică inacceptabilă, într-o situație economică absolut inacceptabilă. Domnul Bevers. Domnul Dominic. Cred că este un subiect de maximă importanță privind răspândirea sărăcii în rândul cetățenilor. Trebuie să monitorizăm situația gospodăriilor în general și dacă uh, monitorizăm gradul de îndatorare al uh, gospodăriilor, ne putem uh, gândi ce se poate face în viitor în privința sărăciei. Este una din chestiunile pe care am cuprins-o în analizele noastre la Comitetul pentru Protecție Socială, dar trebuie să ne mai ocupăm de acest aspect pentru a veni cu niște recomandări care să poată fi considerate soluțiile cele mai bune pentru a evita o asemenea situație. Okay, then uh, I thank you very much for... Mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Cred că a fost util pentru noi să vă ascultăm și, firește, sunteți bineveniți să reveniți oricând. În câteva minute, mai precis la 10 și 15, vom începe votarea. Thanks for, to you for Okay, we'll start the voting. Haideți să începem votarea. We start with the uh, globe. Și vom începe cu scrisoarea vizând fondul de ajustare la globalizare. Deschid votul. Vă mulțumesc. Votul e acum închis. Un vot în plus de la PP. Atenție. Mulțumesc. Votul e acum închis și se adoptă. Și trecem la cea de-a doua scrisoare, tot la Fondul pentru Globalizare. Cine este pentru? Uh, nu, spune președinte, deschid votul electronic. Votul e acum închis. Mulțumesc, se adoptă. cea de-a treia scrisoare, vizând Fondul de Ajutare la Globalizare, ArcelorMittal, vot deschis. Mulțumesc, vot închis. Se adoptă. Trecem la Banca Europeană pentru Investiții. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 1, amendamentul 6, Iuta Steinruck. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 7, Javi Lopez. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins. Yes, we check it. Haideți totuși să verificăm. One too much for EPP Iarăși un vot prea mult de la PP. Se adoptă. Amendamentul 8, Thomas Mann. Cine este pentru, împotrivă, Țineri. se adoptă. Amendamentul 9, tot domnul Mann, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 al domnului Man. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 16 pentru împotriva abțineri Respins. Se solicită verificarea electronică. Amendamentul 16. Votul e acum închis și se adoptă compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul D. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 29. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 30 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 31 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Totuși, verificare electronică la amendamentul 31. Votul e acum închis și se adoptă. Amendamentul 32 pentru împotriva abțineri respins. 33 pentru împotriva abțineri respins. 34 cine este pentru împotriva abțineri respins. Amendamentul 35 cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Ajungem la compromisul E. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 42. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul F. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul G. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 48. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificarea electronică la amendamentul 50. Plus la PP. Și amendamentul se adoptă. Amendamentul 51. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 52. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul H. Cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 54, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56, pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Bine, verificarea electronică la 56. Trebuie să reluăm acest vot. Din nou un vot prea mult din partea PP. Și, într-adevăr, amendamentul e respins. Amendamentul 57. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 58. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Mandamentul 59. Cine este pentru? Împotrivă. abține, Se adoptă. Amendamentul 60. Cine este pentru? Împotrivă. abține, Respins. Votăm asupra avizului astfel modificat. Cine este pentru? Împotrivă. Uh, vot electronic, îmi cer scuze, spune președinta. A votat toată lumea? Votul e acum închis. Și iarăși, unul în plus de la PP, vă rog să votați corect. Și se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult! Acum, promovarea participării financiare a angajaților. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot final al acestui text astfel modificat. Cine este pentru? Ba nu, vot electronic, vot deschis, vot închis. Și se adoptă. Acum trebuie să votăm alegerea prin vot secret a Consiliului de Administrație al ETF. Vot secret. și uh, vom uh, proceda în ordine alfabetică. Doar cei care votează pentru vor fi numărați. Deci, votați pentru sau nu votați deloc. Primul candidat, Ian Anderson. Vot secret deschis. Votați, vă rog, pentru Altminteri, votul nu este luat în calcul. Mulțumesc. A votat toată lumea? Votul e acum închis. Treizeci de voturi pentru. Trecem la următorul candidat, Edith Bauer. Vot deschis. Vot închis. Treizeci și nouă pentru Edith Power. Jean-François Metier, vot deschis pentru acest candidat. Votul e acum închis. 22 de voturi pentru domnul Mezier, Votăm acum pentru Sarah Parkin. Votul e deschis. Votul e închis. 17 voturi pentru doamna Parkin. Rezultatul votului după cum urmează Ian Anderson 30, Edith Bauer 39, Jean-François Mezier 22 și Sarah Parkin 17 voturi. Asta înseamnă Anderson, Bauer și Mezier vor fi prezentați drept candidații noștri la conferința președinților. Ok, thank you for this. Uh... Vă mulțumesc foarte mult. Votarea s-a încheiat. Well, anyway. Mm. Mm. In two minutes we will proceed. Uh... În două minute vom continua cu propunerea de directivă privind navigatorii. Însă aș ruga să facem liniște în sală înainte de a începe, pentru că este un raport foarte important pentru comisia noastră. Now we start the meeting of Reluăm ședința și am să dau de îndată cuvântul doamnei raportor pentru amendamentele la directiva privind navigatorii, adică doamnei Elisabeth Moran Chartier din partea PP. Aveți cuvântul. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. În această dimineață vom aborda deci acest proiect de raport privind directiva referitoare la navigatori. Încercăm Vă rog frumos, liniște. Potrivit acestui text, trebuie să ameliorăm condițiile de lucru ale navigatorilor de pe nave care arborează pavilion al unui stat membru al Uniunii Europene și revizuirea acestui text este deosebit de importantă. Pentru că e vorba de cinci directive, cea care vizează protecția lucrătorilor salariați în cazul insolvenței angajatorului, directiva privind instituirea unui comitet european de întreprindere, directiva de stabilire a unui cadru general de informare și consultare a lucrătorilor, directiva privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective și, în fine, directiva privind menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi. Deci sunt cinci mari directive europene vizate de acest text. Practic, e vorba de a relua un proiect de directivă care a eșuat în Comisia EMPL în aprilie 2014 colegul nostru, raportor la acea vreme, trebuia să lucreze într-un interval de timp extrem, extrem de scurt din cauza finalului legislaturii și ca atare consultările necesare nu au putut fi desfășurate uh, cu diversi actori uh, vizați care nu au putut să participe deci la aceste consultări. Uh, și ca atare nici raportorii din umbră nu au putut cădea de acord. De atunci încoace, deci din aprilie 2014, ce am făcut? 1. Situația s-a schimbat datorită faptului că partenerii sociali, în special sindicatele ETF și armatorii care inițial nu căzuseră uh, la un acord pe text, între timp au realizat cât de important este subiectul, că noi eram total angajați pentru a-l duce mai departe și că urma să-l reluăm odată ce începea noul mandat și partenerii sociali au reușit să obțină un acord, obținând un echilibru foarte bun între protecția lucrătorilor, ameliorarea condițiilor de muncă, dar țin seama și de specificitățile sectorului. Acest acord a fost salutat de toate grupurile politice eh, cu prilejul schimbului de opinii pe care l-am avut în 2 decembrie 2014. În ce mă privește, am consultat partenerii sociali, am lucrat cu Comisia Europeană, dar și cu colegii din diversele grupuri politice, încă de la bun început, raportorii din umbră, cu care am avut niște schimburi foarte constructive și doresc să le mulțumesc în mod explicit. Agnes Jungerius de la SND, Anne Gerike de la ECR, Ula Tornas de la ALDE, Patrick Leieric de la GUE, Jean Lambert pentru Verzi, și Tiziana Beghin de la EFTD. A fost uh, foarte important uh, să împărtășim toate informațiile de care am dispus. Obiectivul nostru politic e de a ameliora atractivitatea sectorului maritim, care este unul de viitor pentru Uniunea Europeană, și să atingem uh, obiectivele fixate de Cartea Albastră a Comisiei din 10 octombrie 2007, care stabilea ca obiectiv o creștere cantitativă a numărului de lucrători și o creștere calitativă a condițiilor de muncă, dată fiind specificitatea acestui sector. Și mulțumesc pe această cale și Comisiei Europene, încă o dată partenerilor sociali și, uh, firește, secretariatului Comisiei noastre, care ne-au înlesnit munca. În special mulțumiri lui Zoltan, care din păcate lipsește din motive de sănătate. Dacă îmi permiteți, aș insista asupra câtorva amendamente care reiau integral acordul obținut între partenerii sociali și asta pornind de la amendamentul 9, de unde preluăm acordul partenerilor sociali fără a schimba nici măcar o literă, ceea ce e un progres considerabil. Amendamentul 1. Am dorit să reamintim importanța economică a IMM-urilor care creează locuri de muncă, pentru că e vorba de 85% din locurile de muncă care sunt create în acest sector în Europeană. Amendamentul 2. Am dorit să subliniem că trebuie să părăsim situațiile de discriminare în dezavantajul navigatorilor. Amendamentul 3. Am dorit să subliniem că aceste discriminări erau accentuate de faptul că există state membre care continuă să practice derogările Iar la amendamentul 6 doream să subliniem în mod deosebit necesitatea de a ameliora condițiile generale de muncă ale navigatorilor, ținând seama de specificul sectorului. Amendamentul 7 este foarte important deoarece pentru punerea în aplicare a unei serii de consultări, în special în ce privește concedierile, ținând seama de informațiile ce trebuie transmise salariaților, noile tehnologii de informație și comunicare sunt foarte importante în cazul în care echipajele se găsesc pe mare la momentul respectiv altundeva decât în țara lor de origine. Iată, doamnă președinte, în linii mari, amendamentele pe care le-am adus pentru a obține o nouă directivă care să nu mai discrimineze pe navigatori. Și doresc să vă mulțumesc pentru această dezbatere. Eh, mulțumesc, doamnă Moran Chartier. Iuta Steinruc de la SND. Ja, Agnes Jongerius, die heute Verpflichtung im Wahlkreis hat, hat mich. Agnes Jongerius se află în circumscripția sa electorală și m-a rugat să intervin în locul ei. Întâi de toate, ea vă mulțumește, doamnă Moran Chartier. Consideră că această directivă va permite reducerea discriminării între navigatori și toți ceilalți lucrători, permițând aplicarea dreptului muncii și pentru navigatori. Ea a prezentat un amendament, mai multe practic, care se referă la aspecte mai degrabă practice. Doamna Morin Chantier a exclus acest acord pentru partenerii sociali. Se poate însă ca astfel lacunele care existau să fi fost acum uh, bine acoperite. Eu vreau să știu ce se întâmplă cu colegii care nu sunt navigatori, colegii din această branșă care lucrează, de exemplu, la sol. Aș fi vrut să uh, spun uh, că mulțumim foarte mult doamnei Moran Chartier pentru activitățile sale în acest dosar. Susținem îmbunătățirea condițiilor de lucru, susținem uh, o protecție socială mai bună și un dialog mai bun între lucrători și uh, angajatori și promovarea ocupării în transportul maritim și în circulația de acest tip. Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru că ați participat la acest dosar și ne-ați ajutat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Domnul Gheriche are cuvântul acum. Da, mulțumesc foarte mult, în primul rând, doamne Moran Chartier, pentru că sunteți uh, raportarea noastră și ați reușit, într-adevăr, să ajungeți la un un compromis foarte bun, la un text foarte bun. Vreau să mulțumesc însă și Comisiei pentru acest uh, proiect care a fost uh, elaborat împreună cu partenerii sociali și care ne aduce un uh, text foarte echilibrat și eu am vorbit foarte mult cu oameni din domeniul navigației în ultima vreme și în ultimele luni și cu diferiți uh, angajați din porturile germane și din orașele portoare și există foarte multe lume care spune că nu se poate ca legislația să se termine uh, la nivel național în acest domeniu, ci trebuie să existe o dimensiune europeană și internațională și această poziție este împărtășită și de grupul meu. Susținem măsuri care aduc standarde unitare pentru navigatori, indiferent în ce stat membru sunt ei angajați. Noi susținem toate măsurile care creează echitate între uh, toți navigatorii și toate aceste chestiuni trebuie să fie aplicabile, mai ales în ceea ce privește întreprinderile mici și mijlocii. Nu se poate ca să se uh, adauge sarcini birocratice asupra acestei economii albastre. Trebuie să încercăm să verificăm toate amendamentele care au fost înaintate pentru a garanta acest lucru. Există mai multe reguli care ar trebui să permită uh, vapoarelor noastre care uh, circulă sub standardul uh, european să nu mai aibă atâtea obstacole în cale. Există foarte multe obstacole din cauza țărilor terțe și din cauza nereglementării uniforme. Nu se poate să se mai întâmple așa ceva. Trebuie să încercăm să găsim o uniformizare a dreptului navigatorilor la nivel nivel internațional. Trebuie deci ca dreptul navigatorilor să fie organizat în așa fel încât să poată să aibă cu adevărat o stabilitate în dreptul pe care se bazează când încheie un contract și pentru ca și industria navală europeană să poată să fie una favorizată în Europa. Și noi atunci ECR-ul vom vota pentru. Mulțumesc! Mulțumesc și acum din partea grupului ALDE. Mulțumesc! Aș vrea și eu să mulțumesc, spune doamna Tornes, pentru raportoare, raportoarei pentru activitatea foarte bună pe care a depus-o. Sunt de acord cu punctele pe care le-a menționat raportarea cu privire la importanța și uh, necesitatea acestei directive. Mi se pare că este vorba aici de un uh, proiect de raport foarte bun. Partenerii sociali uh, au ajuns la un acord foarte important. Mi se pare bine că putem arăta și respect față de acordul partenerilor sociali și cred că raportorul nostru face acest lucru. Cred că însă în anumite aspecte acest raport deviază de la acordul partenerilor sociali. Cred că noi, în calitate de Parlament în general și noi, Comisia de Ocupare pentru Ocupare, am vorbit foarte mult despre importanța dialogului social și despre implicarea partenerilor sociali. Și aici, uh, cu acest raport, cu această directivă, avem un acord între parteneri. Mi se pare că este obligația noastră de aceea să arătăm respectul nostru pentru acordul care a fost uh, încheiat de către partenerii sociali. De fapt, acest raport mi se pare chiar uh, un test pentru a vedea dacă noi putem acționa după toate atâtea, cu atâtea cuvinte care s-au spus și dacă putem să respectăm ceea ce au hotărât partenerii sociali. Aceasta va fi ceea ce îmi va ghida mie activitatea atunci când voi elabora acest raport. Mi se pare oricum când voi elabora amendamente sau când voi participa la el și mi se pare un raport foarte bun și foarte echilibrat. Mulțumesc! Mulțumesc, Jean Lambert de la Verzi are cuvântul. Da, mulțumesc! Aș fi vrut și eu să mă adaug comentariilor pentru a mulțumi, în primul rând, raportorilor și partenerilor sociali. Vreau să spun și că suntem de acord cu propunerea raportoarei și să înaintăm doar unul sau două amendamente de ale noastre, pentru că nu are rost să complicăm activitatea raportoarei care a fost deja foarte complexă. Mulțumesc! Mulțumesc, Tiziana Beghin de la FDD. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și raportoarei. Noi am început discuția pe această directivă plecând de la ideea că navigatorii și lucrătorii în domeniul naval trebuie să aibă aceleași drepturi ca care lucrătorii de pe la sol și trebuie să aibă și un sindicat și protecția care vine cu acest sindicat. Și această directivă merge în direcția aceasta. Este necesar să părăm întreprinderile mici și mijlocii din sectorul maritim de toate daunele sociale existente. Apreciem ceea ce a făcut raportoarea în legătură cu această directivă și dorim să contribuim și noi cu câteva amendamente comportamente și activitatea noastră la această comisie, având în vedere că dorim să îmbunătățim condițiile de ocupare a lucrătorilor în domeniul maritim, am încercat să ne gândim și la investiții în anumite chestiuni de termen lung, cum ar fi inovarea, dar și sănătatea lucrătorilor. Părțile sociale în domeniul maritim și pescuitului au ajuns la un acord absolut fundamental care ține de această directivă și sunt convinsă că noi la Parlament aici nu vom face nicio rabat de la ceea ce s-a hotărât deja. Mulțumesc! Mulțumesc. Calendarul pentru depunerea amendamentelor este în felul următor. Termenul pentru depunerile amendamentelor 29 ianuarie, adoptarea la Comisia Ocupare pe 1 aprilie și votul la plenar aprilie sau mai. Dar am uitat să dau cuvântul doamnei Lopez Fontani, vă rog. Vă rog frumos, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Într-adevăr, în primul rând aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că eu sunt raportoare la Comisia de Pescuit și când mă uit la felul în care au fost tratate rapoartele în aceste două comisii, vedem că mergem cu adevărat în aceeași direcție. Aceasta se poate vedea și din activitatea doamnei Moran Chartier, raportoare, și cred că va facilita activitatea ei, pentru că dumneai a putut într-adevăr să depună o muncă foarte impresionantă, foarte bună și utilă. S-a spus și ieri la Comisia pentru Pescuit că activitatea partenerilor sociali trebuie să fie respectată și va trebui să facem tot posibilul pentru ca aceste persoane să aibă cu adevărat o protecție care să fie echilibrată și care să nu ducă la nicio uh, schimbare, nici la nicio uh, distorsiune a concurenței față de alte domenii, așa cum este acum. Există foarte multe reglementări de excepții în legislațiile actuale și aceste excepții ar trebui să fie anulate pentru ca să nu se creeze o distorsiune a concurenței. Este foarte important ca mai ales lucrătorii tineri să fie cei care să fie stimulați aici, pentru că nu există lucrători tineri care să vină acum uh, în urma celor mai bătrâni și să preia această sarcină. Mulțumesc! Yeah, I don't see. Doamnă Moran Chartier, dacă doriți să încheiați această dezbatere, vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc uh, colegilor mei care au intervenit în această dezbatere în numele grupului uh, lor politic și doamnei Lopez Fontanie în calitate de raportor din umbră. Am notat uh, toate remarcile făcute de dumneavoastră, preocupările și îngrijorările dumneavoastră și între noi, raportorii din umbră și raportori, vom mai avea uh, discuții pentru a pune lucrurile la punct atunci când vom uh, discuta amendamentele și probabil și compromisurile pe care le vom uh, putea obține împreună. Aș vrea ca să răspund uh, remarcii doamnei Steinruck să vorbim despre acest proiect de directivă în intergrupul de lucru permanent între sindicatele europene și Parlamentul European. Cred că dacă vorbim despre dialog social, ar trebui să putem să vorbim despre acest proiect de directivă și în acest grup de lucru de care vorbeam înainte, dacă sunteți de acord cu mine. Bun, iată, mulțumesc foarte mult, foarte constructiv și cred că în final, pentru a trage concluzii, doamnă președinte, aș spune că acordul care s-a încheiat între partenerii sociali, care a fost un acord dificil între echipași și armatori, cred că ar putea să ne oblige pe noi, grupurile politice, să găsim uh, o cale, să avansăm și să ajungem la un text care să protejeze aceste echipaje care merg sub standardul european. Mulțumesc, sub pavilionul european. Mulțumesc! foarte mult. Spune președinta, sunt și eu convinsă că este un raport esențial. Atunci, haideți să trecem mai departe la punctul următor, punctul 13 de pe ordinea de zi. E vorba de revizuirea cadrului de guvernanță economică și dau cuvântul uh, raportoarei, Ann Sander, de la PPE. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc frumos, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc în primul rând uh, tuturor administrațiilor și uh, tuturor consilierilor care m-au ajutat și m-au ghidat uh, la redactarea acestui prim aviz al meu în calitate de deputat european. Textul despre care vorbim astăzi este un aviz pentru Comisia Econ Comisia pentru Afaceri Economice, care a decis să întocmească un raport de inițiativă cu privire la comunicarea Comisiei Europene despre examinarea cadrului guvernanței economice. Textul despre care vorbim aici acum se referă la viitorul uh, cadrului guvernanței economice. În uh, momentul în care relansarea uh, economică și, re, și măsurile de redresare sunt acum în plin activitate, trebuie să ne gândim la regulile bugetare, în același timp la respectarea regulilor existente, dar în același timp trebuie să reușim să găsim o coordonare socială pentru ca să ajutăm și Um, dezvoltarea potențialului social în Europa. Sunt convins că dacă putem acorda guvernanței economice și o imagine mai socială care să rezolve nu numai situații economice și bugetare um, foarte sănătoase, să găsească soluții sănătoase și în același timp locuri de muncă, acest lucru ne va permite nouă și cetățenilor noștri să putem să ne însușim acest proiect european. În această optică, în această logică, am încercat să construiesc acest aviz pe două laturi. Aș, în primul rând, aș fi vrut să evoc modul de funcționare al cadrului existent pentru a propune câteva căi de îmbunătățire a acestui cadru pentru ca el să fie mai eficient și pentru ca să ne asigurăm ca acesta să țină cont din ce în ce mai mult de dimensiunea socială. În primul rând am propus să se organizeze reuniuni de consultare între Consiliul EPSCO și Consiliul ECOFIN în cadrul adoptării recomandărilor specifice pe țări pentru ca să se promoveze politicile economice, dar și sociale și de ocupare. Am amintit de asemenea despre importanța unor indicatori sociali în tabloul de bord cu privire la mecanismele de alertă, care în fiecare an este o anexă la examenul anual al creșterii. Este vorba de un progres mare atunci când se ține cont, de exemplu, de impactul social al măsurilor macroeconomice și aș dori să insist asupra importanței de a continua cu utilizarea acestui mecanism. În al doilea rând, aș fi vrut să pun accentul pe recomandările specifice care sunt transmise în fiecare an de către Comisia Europeană uh, statelor membre. Pentru că acesta nu este numai un cadru care sancționează și pedepsește, ci Trebuie acum, fiind dat că vorbim de redresare economică, să înțelegem că este nevoie și de un cadru inteligent care să stimuleze și care să creeze un reflex de bune practici. Aceasta este oportunitatea pe care o avem acum prin intermediul punerii în aplicare a recomandărilor Comisiei. Fie că e vorba de recomandări economice sau sociale, eu aș dori să încurajez statele membre să pună în aplicare dar fără să mai întârzie. Ele nu trebuie să fie văzute ca costuri suplimentare, ci mai degrabă ca investiții investiții pe termen lung. Dacă luptăm uh, eficient împotriva șomajului la tineri, prin un uh, mecanism eficient pentru susținerea acestora și prin susținerea mobilității transfrontaliere vom putea să îmbunătățim și, uh, de exemplu, rețeaua EURES. Vom facilita accesul la finanțare pentru IMM-uri și vom putea să revenim către o creștere și o creare de locuri de muncă în Europa. Această discuție și aceste reflexii cu privire la îmbunătățirea cadrului european de guvernanță economică trebuie să fie făcute și în cadrul unui dialog economic constant cu toate instituțiile implicate, atât la nivel național cât și uh, european, și împreună cu partenerii sociali trebuie să fie o parte integrantă a semestrului european pentru ca să se crească de controlul democratic. În concluzie, aș vrea să spun că trebuie să prevenim mai degrabă decât să vindecăm, pentru ca să nu mai ajungem la o situație ca cea în care ne aflăm astăzi. Guvernanța economică se poate vedea prin prisma socială, dar și prin prisma locurilor de muncă și așa trebuie să fie gestionat acest subiect dacă vrem să revenim la locuri de muncă mai bune și la îmbunătățirea condițiilor de lucru sociale ca arme importante uh, a uh, unei economii prospere și a unei finanțe publice sănătoase. Asta este ceea ce doream să vă spun uh, în dimineața aceasta și sunt la dispoziția dumneavoastră, bineînțeles, pentru ca să avem un schimb de opinii pe acest aviz și toate contribuțiile dumneavoastră vor fi, bineînțeles, binevenite. Mulțumesc! E... Mulțumesc! O să dau cuvântul acum uh, raportorilor uh, din umbră, mai întâi Sergio Gutierrez de la SCD. Sí, buenos días, sí. Bună dimineața, mulțumesc doamna președintă, mulțumesc și raportoarei pentru acest prim proiect de aviz și pentru explicațiile pe care ni le-a dat. Sunt de acord cu multe dintre cele spuse. Este adevărat că este un aviz crucial, mai ales la acest început de legislatură. Cred că este nevoie să revizuim mecanismele guvernanței economice pentru că am văzut că de când a fost pusă în aplicare și a fost întărită cu pachetul celor două măsuri, al celor șase măsuri, s-a creat un dezechilibru foarte clar între coordonarea macroeconomică, între politicile macroeconomice și nevoia de a vedea care este impactul asupra politicilor sociale și locurilor de muncă. Uh, coordonarea, dezechilibrul uh, care s-au văzut în momentul în care am evaluat politicile economice și impactul lor asupra celor sociale, trebuie corectat. Mie mi-ar fi plăcut ca acest uh, raport să nu fie doar un aviz ci de la Comisia Ocuparea Forței de Muncă să uh, încercăm uh, să aducem la același nivel chestiunile sociale și chestiunile economice în ceea ce privește ocuparea forței de muncă. Ar trebui să mergem pe regula 50 ca avizul acestei uh, comisii să fie la același nivel cu avizul Comisiei Econ. Trebuie însă să fim conștienți că mecanismele de coordonare pe care le-am pus în mișcare aveau un obiectiv și anume să uh, aliem politicile instituțiilor europene și cele ale statelor membre pentru a ne apropia de obiectivele din strategia 2020, de care suntem foarte departe acum, pentru că mecanismele de coordonare au dat greș, au dat greș la un obiectivele principale, și anume stimularea eh, creșterii economice și combaterea inegalității eh, sociale. Sigur că putem să facem unele lucruri, de exemplu, să fie ședințe comune uh, ale celor două comisii, uh, ale Comisiei Econ și dar nu reușim să aducem aceste două chestiuni la același nivel și dacă nu vom face acest lucru, din, part, din punctul meu de vedere, va fi un dezastru. Trebuie ca indicatorii sociali, în momentul în care evaluăm măsurile economice adoptate la instituțiile europene și în statele membre, să fie puternice, să fie suficiente, să fie clare și să aibă realmente consecințe. Dacă ne gândim de când s-a aprobat pachetul celor șase mături, în momentul în care un stat membru se îndepărtează de obiectivele de datorii publice, e vorba de un stat membru care uh, permite să se ajungă la 25% la șomaj, care are indici de sărăcie peste 20%. Deci e vorba de drame sociale care în același timp au consecințe și care pot produce dezechilibre mari economice și mari situații traumatizante din punct de vedere social pentru că aici trebuie să vorbim de o cu monitorizare constantă. Toate aceste chestiuni trebuie corectate și trebuie corectate sporind legitimitatea democratică. pentru că nu facem o favoare mecanismelor de guvernanță economică dacă nu reușim ca Parlamentul European să fie la același nivel cu Consiliul și cu Comisia în momentul în care se elaborează politicile care afectează pe cetățeni. În semestrul uh, european s-a pus problema acestui acord interinstituțional între Comisie, Parlament și Consiliu pentru ca toate aceste instituții să fie la același nivel este clar că deciziile care se iau la Consiliu doar cu un aviz nu obligă Parlamentul European, nu-l aduc acolo la același nivel. Deci trebuie să sporim legitimitatea instituțiilor europene, a Parlamentului, în momentul în care se proiectează mecanismele guvernanței economice iar parlamentele naționale și ele trebuie aduse în acest mecanism de coordonare. Dacă discutăm de bugetele statelor membre, e bine, bugetele trebuie trimise la um, instituțiile europene înainte să fie aprobate la nivel național și totuși bugetele acestea nici măcar nu sunt văzute, uh, eu știu, într-un printr-un fel de adunare europeană de la, pe la Parlamentul European pentru, ca, uh, a fi, pentru a fi aprobate, înainte ca, eu știu, Comisia, Consiliul să spune trebuie tăiat de acolo, trebuie pus dincolo sau să, pentru a se putea asigura durabilitatea pensiilor noi și uh, adunările naționale, parlamentele naționale, reprezentăm suveranitatea popoarelor europene, a cetățenilor europeni și numai noi putem acționa în aceste domenii fundamentale. Deci este foarte important ca mecanismul acesta de revizuire a guvernanței economice să permită participarea societății civile și a partenerilor sociali, pentru că ei se simt excluși iar reprezentanții cetățenilor și cetățenii se simt excluși, în momentul acela o să crească populismul și scepticismul. Și nu este suficient ca voința unor grupuri de a deschide spații de asemenea oficiale în sânul Parlamentului European să se ajungă la consens. Trebuie să existe un dialog oficial puternic, deschis, care să permită participarea la luarea deciziilor la instituțiilor europene. Cred că putem uh, coopera pornind aici este un bun început de raport. Sunt de acord cu prima intervenție, intervenție a raportoarei și cred că putem colabora pentru a putea corecta unele greșeli din trecut. Mulțumesc foarte mult! Thank you, <clears throat> Mr. Krasnodebski. Mulțumesc, domnul Krasnodebski de la ECR. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Dziękuję. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule raportor, pentru acest raport. Doamnă raportor, aș vrea să spun că în această, prim, în această primă variantă a raportului sunt multe lucruri interesante. Suntem de acord cu multe dintre ele. Eu personal cel puțin sunt de acord, dar am și câteva dubii cu privire la prima parte din uh, proiectul dumneavoastră de aviz. De exemplu, la punctul 1 ați inclus uh, o evaluare pozitivă a procesului de coordonare adică coordonarea politicilor economice. creșterea în economia europeană este o chestiune care ține de viitorul îndepărtat. Cred că suntem cu toții de acord, dar o evaluare a activităților noastre până acum ar trebui să fie mai degrabă negativă și aceasta ar trebui să se reflecte în raportul dumneavoastră. În grupul nostru nu toată lumea consideră că există o legătură automată între coordonarea la nivel european și creșterea economică. Deci, cred că este foarte important, chiar crucial, să subliniem ceea ce s-a menționat la punctul 2 al proiectului dumneavoastră, adică evaluarea eficienței întregului pachet de instrumente pe care le avem la dispoziție și până acum. În uh, punctul 10 al raportului dumneavoastră, domnul raportor, ați mai menționat o chestiune. Avem intenția să aprofundăm semestrul european. Este vorba de o chestiune de transparență democratică și mai degrabă de deficit democratic, ca să fim corecți. Cred că nu ar trebui numai să ne îmbunătățim mecanismele de coordonare la nivel european, pentru că aceasta se va transpune într-o slăbire a rolurilor parlamentelor naționale. Noi avem uh, de discutat despre drepturile sociale aici în comisia noastră și tocmai la, nivel parlament, la nivelul parlamentelor naționale avem persoane care știu ce necesită circumscripțiile lor. aspectele bugetare și așa mai departe, dacă ne uităm uh, la aceste probleme și le aducem la nivel european, atunci aceasta nu va face decât să crească senzația de deficit uh, democratic în Europa. Sunt de acord că Parlamentul European ar trebui să se angajeze în chestiuni care țin de coordonarea guvernanței economice, dar nu cred că implicarea noastră în acest dosar ar putea în vreun fel să echilibreze deficitul democratic care există deja. Așadar, n-ar trebui să vorbim neapărat de o, o întărire sau o aprofundare a semestrului european. Cred că mai degrabă ar trebui să devină unul eficient acest instrument, dar unul foarte limitat. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Kasnodebski. Acum are cuvântul raportorul din umbră de la ALDE, doamna Tornes. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru un aviz foarte bun, care cuprinde puncte foarte importante referitor la guvernanța economică și la cadrul respectiv. Sunt în totalitate de acord cu raportarea care a subliniat angajamentul nostru față de cadrul european de guvernanță economică și față de consolidarea economică continuă. Sunt de acord cu angajamentul uh, raportoarei față de semestrul european, față de recomandările specifice țărilor și față de îmbunătățirea finanțării pentru IMM-uri. Sunt de acord de asemenea și cu apelul lansat pentru un dialog economic mai apropiat între statele membre și Comisie, sporind astfel răspunderea democratică și asumarea răspunderii democratice. Rolul nostru de Comisie pentru Ocuparea forței de muncă și afacerilor sociale este să vedem care este aspectul social, aspectul de ocupare a forței de muncă din acest raport. Noi, uh, comisia aceasta, avem o uh, ordine de zi mult mai importantă, un program de lucru mult mai important și anume crearea de locuri de muncă. Și dacă vrem să creăm locuri de muncă, așa cum subliniază și raportarea în proiectul de raport, trebuie de să continuăm consolidarea economică. Încrederea în economie este elementul fundamental uh, al investițiilor private, care reprezintă fundamentul creării de locuri de muncă pentru mulți europeni care sunt, din nefericire, șomeri. Lucrul acesta este foarte bine reflectat în raport și îl apreciez. În general, uh, sunt mulțumită de acest proiect de raport. S-ar putea să înaintez uh, câteva amendamente pentru întărirea consolidării și pentru întărirea rolului IMM-urilor față de exact această chestiune, crearea de locuri de muncă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Doamna Ines Sauber de la GUE e aici? Nu este. Și îi dau cuvântul doamnei Bama. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult și raportoarei pentru tot ceea ce ne-a explicat. Trebuie să vă spun însă că noi, uh, verzii, nu suntem, uh, destul, nu suntem foarte pozitivi față de felul în care a fost formulat acest raport. În primul rând pentru că analiza, așa cum au spus-o și unii înaintea mea, trece oarecum pe lângă realități, mi se pare. Dacă ne uităm în primul paragraf, scrie că cadrul pentru guvernanța economică contribuie la creștere sustenabilă și inclusivă. Trebuie să ne uităm doar la cifre care ne vorbesc altceva și ne arată că nu este așa. Deci cred că putem să spunem că ar fi bine să sau să fie un obiectiv. Cred că ar trebui deci să schimbăm ceva la formularea aceasta. Apoi, în ceea ce privește celelalte formulări, există anumite formulări care, după părerea noastră, nu sunt la înălțimea ceea ce s-a discutat deja în această comisie sau în alte comisii pe această temă și ceea ce există deja ca documente. De exemplu, vorbim aici de creștere durabilă și de locuri de muncă de calitate. Și în acest document e vorba numai de creștere și de locuri de muncă pur și simplu. Deci cred că tocmai din partea comisiei noastre ar trebui să specificăm mai clar că este vorba aici despre mai mult decât uh, creștere și locuri de muncă. Apoi, uh, competitivitatea care este considerată un obiectiv nu este bine integrată în obiectivele 2020. Protecția climatică, combaterea sărăciei, egalitatea de șanse, toate acestea sunt chestiuni care, la care servesc investițiile, investiții de care s-a vorbit deja, dar și reformele structurale care sunt necesare și care ar trebui să uh, aibă o um, șansă să existe și să funcționeze. Investițiile în de asemenea serviciile publice sunt importante și la reformele structurale e nevoie de o specificare pentru ca să se încerc, să se uh, vadă că nu este vorba de o dereglementare pură, ci e vorba de construcția unui sistem social durabil în statele membre și de combaterea uh, dezechilibrelor și de uh, combaterea sărăciei, chestiuni pe care trebuie să le vedem mai bine în acest text. Aș vrea să întărim de asemenea paragraful cu privire la indicatorii sociali, mi se pare una din chestiunile cheie și aș vrea de asemenea să subliniez pozitiv că schimbul de bune practici a fost menționat. E bine, mi se pare important, dar implicarea partenerilor uh, regional, local, este o chestiune esențială, iar în statele membre trebuie să se întâmple acest lucru mult mai bine, pentru că obiectivele 2020 spun acest lucru și oferă modele de, pentru cele mai bune practici care ar trebui să fie folosite. Pentru noi este important să spunem și că lipsește un punct esențial de care au vorbit și alți antevorbitori, și anume Um, responsabilitatea democratică de implicare a partenerilor sociale în semestrul european și de implicarea lor în uh, societății civile în semestrul european. Ieri, când am discutat despre supravegherea anuală de creștere, am discutat în detaliu despre acest lucru. Ultima comisie a propus să îmbunătățească implicarea societății civile în uh, semestrul european și să încerce să dea câteva ghidări, orientări pentru societatea civilă și acestea, într-adevăr, ar trebui să se regăsească în acest aviz. Mi se pare că ar fi potrivit și până în 30 ianuarie vom face amendamente în acest sens. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc foarte mult! Laura Agea de la FFDD. Președinte, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult colegei noastre pentru analiza pe care a făcut-o. Noi, uh, Mișcarea 5 Stele, considerăm că trebuie să facem câteva critici și câteva precizări în legătură cu acest uh, aviz. În primul rând, uh, aș vrea să vorbim despre rolul guvernanței economice și cred că nu este foarte corect așa cum este relatat uh, acest concept în, uh, în acest raport. De multe ori, guvernanța economică în anumite țări duce la obligativități, la limitări și nu neapărat la o participare și o dezvoltare activă. În loc să se prevină dezechilibrele, de multe ori, și dezechilibrele sociale, din păcate, ele sunt favorizate. Apoi, în legătură cu responsabilitatea bugetară, reformele structurale, toate aceste puncte sunt bine menționate, însă cred că ar trebui, ar fi mai util mai degrabă să implicăm uh, părțile sociale, pentru că poate că aici putem spune că se pierde oarecum dimensiunea cetățenilor și dimensiunea uh, implicării acestor cetățeni și a importanței implicării. Cred că este foarte important și înțeleg că este important să vorbim despre uh, șomajul la tineri, dar aș dori să se discute și despre alte feluri de șomaj. Nu înseamnă că trebuie să vorbim numai de șomajul la tineri. Este foarte îngrijorător și să atacăm uh, problemele șomajului pe termen lung, care se datorează mai ales efectelor crizei din ultimii ani. Apoi uh, să combatem șomajul la tineri este de asemenea un lucru important. Trebuie să subliniem uh, în ce măsură este important să susținem crearea locurilor de muncă și uh, mi se pare bine că trebuie să vorbim aici și de susținerea IMM-urilor. Însă când vorbim de BEI, BEI foarte des nu finanțează credite pentru IMM-uri, ci mai degrabă proiecte de mare infrastructură și proiecte ample care sunt de multe ori benefice pentru IMM-uri, dar care nu au destul de câștigat de pe urma acestor credite. În legătură cu mobilitatea transfrontalieră, este bine să încercăm să mai vedem lucrurile și din altă perspectivă. Există două milioane de locuri de muncă care sunt disponibile în momentul de față în Europa. Ar trebui ca tinerii să se îndrepte spre aceste locuri de muncă și uh, să le ocupe. Dar dacă vrem să creăm locuri de muncă, ce facem? Golim țările în care este criză și le transformăm în deșerturi pentru că există locuri de muncă în alte țări din Europa? Eu aș aștepta să rezolvăm mai degrabă problema ocupării în țările respective, la nivel local. A crea locuri de muncă și a da o posibilitate nu înseamnă neapărat să te duci în afara țării. Mobilitatea este bună, dar trebuie să dăm totuși și capacitatea țărilor respective să se întoarcă la o capacitate de a crea locuri de muncă în în țara lor. Dacă ne uităm la tendința de acum, vedem că aproape ajungem la o Europa de sud și de est care este uh, goală, pentru că toată lumea lucrează în altă parte, toată lumea se transferă pe piața muncii din alte țări. Mai spuneam și că e nevoie să prevenim și nu să vindecăm, fiind dat că suntem într-o situație de gravă patologie acum în Europa. Mi-ar place să putem face prevenire, însă eu aș vrea să așteptăm mai întâi o vindecare, pentru că dacă trăim într-o țară bolnavă, care este bolnavă în rădăcina sa, putem vorbi de prevenire când vrem, dar de prevenire se vorbește mai degrabă când s-a vindecat mai întâi boala evidentă de care suferă multe uh, țări. Când nu mai există copii care să trăiască în sărăcie și să nu mai le fie foame, atunci poate să vorbim. Când vom elimina statul catastrofic social al unor state, atunci putem să vorbim despre prevenire. Atunci cred că este oportun. Acum trebuie să se vorbească de tratamente, de uh, vindecare pentru țările care trăiesc în sărăcie. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc foarte mult! Și acum dau din nou cuvântul doamnei Sander, dacă are de spus ceva în legătură cu cele spuse de colegi. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, stimați colegi, pentru contribuțiile domniilor voastre pozitive. Sunt sigură că vom avea posibilitatea să continuăm acest schimb de vederi pe anumite puncte fie legitimitatea democratică, fie problema dialogului, a semestrului european, întărirea sau nu a semestrului european, asupra modului în care poate fi îmbunătățit. Toate aceste subiecte ne vor permite să mai discutăm. Aș dori în concluzie să spun câteva lucruri despre program. Programul la comisie Comisia Econ a fost devansat, așa încât avem ceva mai mult timp la dispoziție ca să avem acest schimb de vedere la nivelul comisiei noastre, împreună cu secretariatul comisiei noastre, o să văd dacă avem posibilitatea să discutăm amendamentele la comisie, lucru care nu era prevăzut inițial. Și cred că ar fi interesant pentru noi toți să putem discuta amendamentele. Deci vă reamintesc termenul pentru înaintarea uh, amendamentelor este 30 ianuarie, dar firește sunt la dispoziția dumneavoastră a tuturor pentru a putea face un schimb de vederi chiar și bilateral. Vă mulțumesc foarte mult și, cum spuneam, sunt la dispoziția dumneavoastră. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Termenul pentru amendamente este realmente 30 ianuarie iar adoptarea la comisia noastră este planificată pentru 26 februarie. Yes. Dacă vor fi alte ajustări ale programului, ele vor fi comunicate firește. La trei fără un sfert vă propun să începem uh, cu partea a doua a reuniunii noastre de astăzi. Vă mulțumesc pentru discuțiile de până acum și ne vedem, cum spuneam, la 3 fără un sfert. La 3 și un sfert, mă scuzați.